microentități, anumitor forme de microentități, este raportul domnului Lene și uh, are cuvântul acum domnul raportor, domnul Lene, timp de patru minute, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, raportul acesta se referă la un proiect pe care Parlamentul îl are în intenție de multă vreme și care sperăm că în sfârșit se apropie de, o, de succes se referă la microentități. E vorba de eh, entități într-adevăr extrem de mici, cu o cifră de afaceri minimă, cu profit minim, cu un număr foarte mic de angajați, oameni, eh, companii care sunt active la nivel local, de exemplu o firmă de uh, eh, zidărie de vopsitorie sau uh, băcanul din colț. Deci, S-a vorbit acum de o revizuire a celei de-a patra directive privind legislația societăților comerciale și în timpul negocierilor cu Consiliul s-a ajuns la concluzia că în decembrie 2008 Parlamentul a adoptat aproape unanim o rezoluție care invită Comisia să permită această posibilitate de scutire a microentităților de la această povară. Asta se și întâmplă, iată Comisia vine cu o propunere în acest sens, dând curs practic intenției Parlamentului. Comisia Europeană a făcut apel la grupul Stoiber, care s-a ocupat de reducerea poverii administrative, să analizeze acest instrument foarte important pentru reducerea poverii administrative de pe umerii micro-întreprinderilor. S-ar putea economisi 6,3 miliarde de euro pentru companiile foarte mici și tocmai acestea sunt cele care suferă cel mai mult de povară administrativă. Trebuie să vă spun că propunerea Comisiei este foarte importantă pentru reducerea birocrației în uh, Uniunea Europeană. Există și motive foarte, foarte întemeiate pentru care această propunere este binevenită. Unul dintre ele ține de Uh, întreprinderile mari și, mari și mijlocii. Uh, ele au făcut uh, obiectul acestei legislații care se aplică acum și întreprinderilor mici încă din 1978, dar pentru ele și nu pentru micile întreprinderi era, de, era concepută această legislație. Și atunci întreb dacă o microentitate are nevoie de credite. Ce se întâmplă? Totuși are nevoie de întocmirea unor uh, situații, unor evidențe, unor conturi pentru a obține aceste credite. În ce privește accesul la credite, se pune problema fluxului de lichidități. Rezerve și toate celelalte. Toate acestea nu pot să fie scăpate din raportare. Și așa se va putea stabili dacă o microentitate merită sau nu un credit. Există grupuri de lobby care încearcă să spună că aceste microentități de fapt nu sunt implicate în uh, activități transfrontaliere, ci sunt active doar la nivel local, de aceea nu au niciun fel de impact asupra pieței interne. Bun, dar asta nu înseamnă că rolul pieței interne nu rămâne unul important și la nivel transfrontalier. Așa că ar trebui să punem capăt acestei situații și să adoptăm acest raport, în felul acesta deschizând calea pentru ca Consiliul să mai analizeze odată această propunere și să sperăm că, printr-o majoritate calificată, vom putea să progresăm și în felul acesta să se adopte această legislație. Domnul Barnier, două minute. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să salut munca celor doi raportori, președintele Lene, care tocmai a luat cuvântul, și Dirk Sterks. După cum a spus președintele Lene, această propunere de directivă a Comisiei eh, răspunde la o dorință a Parlamentului European. Rezoluția Parlamentului datează din 18 decembrie 2008 când Parlamentul făcuse apel la Comisie să vină cu o propunere legislativă prin care să ceară statelor membre să excludă microentitățile din sfera de aplicare a directivei contabile. Reducerea poverii administrative Uh, care a fost obiectul unui grup de lucru condus de președintele Stoible și uh, acest grup de lucru s-a pronunțat în favoarea acesteia. Și în cele din urmă, Comitetul de Întreprindere European și-a adus și el aprobarea pentru această propunere. Iată deci cum stăm deocamdată. Această propunere trebuie să uh, propună statelor membre să omogeneizeze uh, cerințele de, reporta, de raportare ale tuturor uh, microentităților, ajungându-se la un sistem unic. Astfel, să trebuie să se reducă foarte mult costurile suportate de microentități. Ați vorbit de mai multe miliarde, domnule Elene. Eu am aici niște cifre care mi-au fost puse la dispoziție și uh, maximum de economii făcute se uh, consideră că ar fi 6,3 miliarde de euro. Această cifră chiar dacă nu ar fi mai mare de atât, ar justifica uh, finalizarea dezbaterii noastre pentru a favoriza activitatea microentităților europene. De aceea pledez pentru o adoptare rapidă a propunerii referitoare la aceste microentități. Această propunere ar trebui poate inclusă într-un cadru mai general al revizuirii directivei contabile, Uh, am înțeles că așa ar dori Comisia Econ. Sigur că dacă s-ar proceda așa, ar dura mult mai mult, poate chiar mai mulți ani, înainte ca dispozițiile să poată fi puse în aplicare. Doamnelor și domnilor deputați, am ascultat remarcele și criticile de ambele părți și vreau să vă răspund în legătură cu trei aspecte specifice. În primul rând, propunerea acordă statelor membre o posibilitate pe care ele pot să aleagă să o exercite sau nu. Statele membre, dacă doresc, vor putea menține regulile existente, fără să-și modifice reglementările naționale. În al doilea rând, vreau să subliniez că această propunere merge către simplificare și către subsidiaritate. Pentru ca cetățenii și întreprinderile să înțeleagă piața internă și să-și o însușească, nu trebuie să impunem reguli ă, inutile la nivel european și cred că în sectorul specific al microentităților aceste reguli de nivel european pot să pară excesive. În al treilea rând, nu este așa cum s-a spus și anume că această ă, propunere vizează reducerea orice, oricăror, oricărui fel de constrângeri pentru microentități. Comisia Jurii s-a exprimat clar pe acest ă, subiect micro-întreprinderile vor trebui să păstreze acte justificative care să ilustreze tranzacțiile făcute și propria situație financiară. Iată deci concluziile mele, domnilor și doamnelor deputați. Vreau să încurajez Parlamentul să susțină această propunere și așteptând această hotărâre vreau să vă spun că e nevoie de un semnal puternic din partea Parlamentului pentru ca acest dosar să progreseze. Suntem cu toții pentru simplificare și cred că propunerea uh, susținută mai devreme este un exemplu în acest sens și eu doresc ca microentitățile să poată beneficia de economiile pe care le vor face în urma acestei propuneri. Mulțumesc. Acum, din partea Comisiei Econ, domnul Șterx, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să constat că putem prezenta și avizul din partea Comisiei Econ în plenară, deoarece nu ne era clar că se va întâmpla acest lucru. Sunt de acord cu ideile de bază ale Comisiei că trebuie să reducem povara administrativă pentru aceste microentități. Trebuie să facem diferența între întreprinderile mici și cele mari, însă Considerăm că obiectivul, la acest punct de vedere, nu a fost atins. Dacă nu există conturi anuale, atunci le va fi foarte greu IMM-urilor să se informeze în legătură cu partenerilor comerciali și există diferențe între statele membre și nu cred că este bine uh, acest lucru pentru acele microentități care nu sunt specializate în acest domeniu. De ce aceea v-aș uh, invita să urmăriți punctul nostru de vedere și o evaluare detaliată a acestor efecte. Nu dorim să se vorbească strict de măsurile um, pozitive și atât, ci trebuie să avem în vedere și măsurile negative. Trebuie să ne gândim la directiva privind dreptul companiilor și în acest moment putem, într-un demers de simplificare, să facem această diferențiere, astfel încât să existe o directivă comună pentru toate statele membre. Este nevoie de o simplificare administrativă. Mulțumesc. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Ziesca, două minute. Państwo, doskonale wiemy, czym różnią się mikroprzedsiębiorstwa. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Știm că microentitățile diferă foarte puternic de IMM-uri și cu atât mai mult de companiile mari. Cred că efectul acestei fiscalități excesive, al birocrației excesive, a fost foarte negativ, ducând la lichidități reduse pentru microentități. Se pare că anul trecut a fost un an foarte dificil, care a pus în pericol chiar subsistența acestor um, microentități. Aproape o treime din acestea au dispărut. Dacă e să ne gândim la situația din toate statele membre și dacă ținem seama de faptul că uh, microentitățile reprezintă un procent foarte mare din uh, numărul total al companiilor, înțelegem cât de importantă este abordarea acestei teme. Și la fel de important este faptul că dezbaterea aceasta nu trebuie să vizeze doar simplificarea procedurilor aferente acest, acestor companii, ci și trebuie să aibă în vedere cerințele contabile. Sigur că simplificarea se presupune că trebuie să reducă costurile, însă cerințele contabile arată că trebuie să ne concentrăm și pe taxele și pe nevoile în același timp ale acestor întreprinderi. Dacă vrem să le îmbunătățim situația, trebuie să ne gândim care sunt nevoile lor. Dacă, de exemplu, instituim niște standarde transnaționale, asta va duce la scăderea costurilor față de crearea de noi uh, cerințe contabile pentru o categorie anume de companii. Dacă comparăm costurile și avantajele pe care, de care s-ar bucura microentitățile în urma aplicării acestor măsuri, am înțelege că este nevoie de mult mai multe informații. Or, în uh, această situație de criză trebuie să existe un proces de adaptare și de informare uh, adecvat. Mulțumesc, domnul Castex. 4 minute. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. După cum a spus raportorul, această propunere de directivă este urmarea unui vot al Parlamentului, după cum ați amintit și dumneavoastră, domnule comisar. Cu toate acestea, grupul meu rămâne critic față de această propunere pentru că riscă să se întoarcă împotriva a ceea ce dorim noi să susținem voința de a ușura sarcinile, poverile asupra întreprinderilor riscă să se transforme într-o povară care să le blocheze gestiunea și să le încetinească dinamismul activităților. În primul rând, cred că trebuie să fim clari în legătură cu definiția acestor microentități. E vorba de IMM-uri care au peste zece salariați, care au peste un milion de euro cifră de afaceri indiferent de statul membru la care ne referim, acest, uh, întreprinderile în această categorie sunt majoritare. Sigur că multe dintre ele sunt poate locale și cu prezență scăzută pe piața comunitară. Cu toate acestea, necesitatea de a prezenta reguli contabile nu va fi uh, nu va fi înlăturată pentru ele și ele vor fi obligate să prezinte aceste documente ori de câte ori vor intra în relație cu un organism bancar, cu parteneri sau uneori cu instituțiile fiscale, economice și sociale. Astfel, regulile contabile le vor fi impuse și aceste microentități vor trebui să plătească chiar mai mult decât ar plăti pentru o contabilitate regulată, pentru a răspunde la niște criterii pe care nu le cunosc neapărat. Eu nu văd niciun progres în impunerea acestei obligații contabile în afara oricărui cadru comun Uniunii Europene. Nu e vorba doar de o problemă de concurență. Este vorba de integrare economică și de drept comunitar și de tratament egal pentru toate întreprinderile din Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, desigur că simplificarea obligațiilor contabile pentru IMM-uri este necesară. Trei inițiative se îndreaptă către acest obiectiv. Propunerea pe care o discutăm astăzi, cadrul internațional IFRS referitor la standardele de contabilitate sau revizuirea celei de-a patra și celei de-a șaptea directive contabile în legătură cu care Comisia Europeană va, ne va face în curând propuneri. Aceste propuneri ne-au fost propuse pentru 2010, se pare că vor veni mai târziu. Însă nu cred că această prelungire a termenelor este un motiv suficient ca să ne pripim și să facem lucrurile pe jumătate. Pentru că aceste trei propuneri care au același obiectiv nu vor, se vor uh, crea în jurul acelorași puncte centrale și cred că este important pentru întreprinderi să le dăm un răspuns unic și global care să împace obiectivul de simplificare al obligațiilor dorite de toți cu realitatea cotidiană a IMM-urilor care au nevoie de aceste măsuri. La ora actuală, problema este că Comisia Europeană nu a propus încă o revizuire a acestor directive. Trage de timp și acest lucru este în dauna misiunii noastre. Vreau să rog Comisia să accelereze discuția în legătură cu scutirea care um, duce la uh, dezbateri aprinse între instituțiile europene și pe piață. Mulțumesc, doamna Tain, un minut. Liebe Kollegen, als Schattenberichterstatterin, dragi colegi, în calitate de raportor din umbră al grupului ALDE, nu înțeleg cum ne putem să ne opunem ideii ca micro entități, IMM-uri în speță, cum am putea să ne opunem scutirii deci acestor microentități. Nu vorbim aici de întreprinderi care sunt orientate către exporturi. Să știți că v-am văzut, spune domnule președinte, v-am văzut târziu. Deci vă rog să așteptați, vă lăsați colega să termine, după care o să aveți cuvântul cu condiția să fie de acord și vorbitorul să vă dea cuvântul. Vă rog frumos. Mulțumesc de sfat. Vă rog să mergeți mai departe și mă iertați pentru întrebare. Deci spuneam așadar că nu avem de face în acest caz cu IMM-uri ca cei din Baden-Württemberg care au peste 100 de angajați și care sunt orientate către esport. E vorba de micii meșteșugari, de brutarul din colțul străzii. Deci, uh, mai spun încă o dată, cum o spunem de ani de zile, e nevoie de astfel de scutiri pentru micro-întreprinderi, să le scutim de costuri inutile, de costuri care în acest moment aici sunt inutile, să spunem, Spre exemplu, avem de-a face cu experți contabili în Franța, avocații se ocupă de acest lucru. Dar în momentul în care Comisia va prezenta această propunere eh, pe care Parlamentul o tot cere de atâta vreme, cu siguranță că va exista un grup uh, care se va opune și ori spune nu, aceste întreprinderi despre care vorbim nu au activități transfrontaliere, deci nu este cazul să ne apucăm aici să dăm regulă la nivel european. Firește că există și alte cerințe, cele ale marilor întreprinderi, însă Uh, acest lucru nu este valabil pentru cele mai mici dintre întreprinderi și în momentul în care spunem acest lucru, trebuie să ne gândim că unele dintre micro-întreprinderi au nevoie de credite astfel încât să uh, să, să se scurce și să nu poată prezenta băncii datele necesare în baza acordului Basel 2, aceste condiții sunt suficiente. Mai există uh, și protecția creditorilor și a debitorilor de profesie sunt notari și în cazul vânzării unei astfel de întreprinderi atât de mari, pot să vă spun că nu m-am confruntat niciodată cu situații abuzive în care să se înregistreze astfel de, de abuzuri. Ne gândim de asemenea și la alte țări. Ne gândim, spre exemplu, la țările din Europa de Est, Însă, dacă să zicem că avem de face cu un stat care cere astfel de scutiri pentru că nu poate să pună în funcțiune un serviciu de inspecție, să nu vă mirați că nu vor mai fi încasări la buget și se vor registra situații de evaziune fiscală. Și fac apel la europarlamentar și, în mod deosebit, la socialdemocrat să fie de acord cu aceste reguli. Domnul Lene, care este colegul nostru de la Comisia Jurii, s-a ocupat de toate aceste chestiuni. Mulțumesc. Și acum, domnule Custex, vreau să vă se adreseze o întrebare. Acceptați întrebarea, uh, domnule Șterx? Da? Atunci aveți 30 de secunde. Madam Stex. Doamnă Stex, sunteți de acord că propunerea pe care o faceți ca propunerea aceasta să fie amânată pentru a se efectua mai întâi uh, o evaluare de impact înseamnă, de fapt, a spune acestei propuneri nu? Stex, Doamnă Stex, aveți 30 de secunde pentru a reacționa. J'ai bien compris votre, votre... Am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. În cazul în care propunerea este respinsă, ea va trebui să fie înaintată din nou, va trebui să se lucreze din nou la ea și pentru asta ne putem gândi la un studiu de impact. Cum spuneam, eu nu mă opun simplificării normelor contabile pentru microentități, în special pentru că au existat foarte multe directive, o mulțime de măsuri în acest sens și tocmai de aceea trebuie clarificate lucrurile. Însă cred că propunerea aceasta de fapt nu simplifică lucrurile, ci reduce nivelul de siguranță pentru întreprinderi. Domnul Swinburne, aveți cuvântul. Thank you. The proposal exempted micro entities from Mulțumesc. Propunerea aceasta este departe de a fi perfectă. La Comisia Econ, grupul meu a votat în favoarea susținerii raportorului și a cerut Comisiei să meargă mai departe și să facă în așa fel încât povara pentru toate microentitățile să fie redusă. Eu sper ca prin, reduce, prin revizuirea directivelor patru și 7 să se meargă și mai departe. Această propunere are o uh, sferă de aplicare destul de limitată, însă în aceste vremuri dificile, pe plan economic, e important să ținem minte că fiecare bucățică contează. Noi susținem, sper că vom susține această directivă și sper că la mine în țara Galilor să se uh, simtă efectele benefice ale acestei măsuri, chiar dacă este o măsură mică. Știm că nu este un glonț de argint, însă va, știm că va fi utilă în această perioadă de criză economică și nu e cazul să ne opunem. Domnul De Jong, un minut și jumătate in het algemeen ben ik erg blij als de Europese. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, pot să mă declar mulțumit la modul general în momentul în care se creează reguli la nivelul Uniunii Europene, însă uneori se întâmplă să fie un exces de reguli și avem de-a face cu reguli care se referă în mod deosebit la uh, ceea ce se întâmplă pe piață. În ceea ce privește prevederile care se referă la conturile anuale, ele sunt necesare, însă ele asigură o transparență de care e nevoie în uh, acest gen de afaceri, iar pentru aceste microentități, formalitățile administrative reprezintă de multe ori o problemă. Dacă se va întâmpla așa, trebuie să ne întrebăm care sunt condițiile impuse. Avem întotdeauna de-a face cu aceste conturi anuale, dar dacă ne dorim ca ele să fie și fiabile, este nevoie să se poată controla în proporție de 100% această declarație și să se poată prezenta toate documentele justificative. Așadar, nu putem aștepta acest lucru întotdeauna din partea microentităților. Din punctul meu de vedere, cred că avem de-a face cu o măsură care va aduce avantaje multora dintre microentități și cred că acest lucru poate să aducă câștigul acestui succes economic. Domnul um, da, duce de Dartmouth. Hey, are... Domnule președinte, în Regatul Unit există 2,6 milioane de șomeri în prezent. 20% dintre tineri sunt șomeri. În Franța această cifră este de 24%, în Italia 25% și 39% da, în Spania, o cifră incredibilă. Companiile mari dau afară oamenii de 2 ani și vor continua să facă asta. Singura speranță pentru șomeri este reprezentată de IMM-uri. Însă, directivele Uniunii Europene pun bețe în roate micro-întreprinderilor. Reglementările Uniunii Europene înăbușă creșterea acestora. Și când, în sfârșit, Comisia face ce trebuie cu această propunere, scutind micro-întreprinderile de unele dintre cerințele uh, contabile, în Regatul Unit avem 1,7 milioane de uh, micro-întreprinderi. Și datorită acestei propuneri, problema șomajului în Regatul Unit ar fi în bună măsură rezolvată. Am ascultat ce a spus doamna Merx și prietenii săi. Se opune acestei propuneri pe baza faptului că dorește să spună că, într-un fel, această măsură se opune pieței unice, dar este un argument ridicol pe care numai un membru belgian al grupului ALDE l-ar fi putut uh, uh, prezenta. Eu v-aș reaminta, v-aș reaminti câteva lucruri din istorie. n am uh, am intrat în primul război mondial pentru a apăra integritatea teritorială a Belgiei și aș ruga-o pe doamna Starks, să-și plătească îndatoririle uh, prin acceptarea acestei uh, uh propuneri. Ο κύριος Φέιο για uh, if you really feel it's absolutely necessary. Domnul Feio. Domnul Feio. But wait, hold on a second. Uh, Dacă stați o clipă, vă rog. Domn... Deci, acceptați această întrebare, da sau nu? Dacă aveți, vă rog, dacă doriți, aveți cu 30 secunde. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc Marii Britanii pentru ce a făcut cu noi, pentru noi cu atâta timp în urmă. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă cerem Comisiei o revizuire a celor două directive planificate pentru anul acesta, ca să avem un cadru general, credeți că acest lucru va fi o piedică pentru ceea ce dorim să obținem și anume simplificarea administrativă? Intervenție fără microfon. Am un singur cuvânt de spus. Da, întreprinderile mici au nevoie de simplificare administrativă acum. o Chirius Feio, e două lepta. Domnul Feio, două minute. Signor președinte, eu... Domnule președinte, în primul rând vreau să îl felicit pe colegul Lene pentru raportul pe care ni l-a prezentat. Îi mulțumesc pentru capacitatea sa de dialog și de deschidere de care a dat dovadă în legătură cu acest dosar și vreau să-i mulțumesc pentru convingerile sale în legătură cu cauza micro-întreprinderilor, pentru că despre asta e vorba acum. Acest dosar este o propunere importantă pentru combaterea crizei. Este vorba de scutirea micro-întreprinderilor de niște obligații costisitoare și inutile ceea ce ar fi foarte bine pentru transparența întreprinderilor și pentru menținerea dispozițiilor fiscale. Nu putem să oferim tratament egal pentru întreprinderi foarte diferite și nu putem să tratăm în același fel întreprinderile mari și pe cele mici. A venit vremea să apărăm și IMM-urile. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Avem acum șansa de a susține pentru IMM-uri niște măsuri mai simple, mai puțin oneroase și care vor permite crearea de mai multe locuri de muncă și crearea de creștere. Din păcate, în Europa se închid foarte multe IMM-uri și din acest motiv nu cred că trebuie să ne slăbim eforturile. Partidul pe care îl reprezint aici a făcut o propunere similară în Parlamentul portughez și de aceea vreau să fac apel la colegii deputați portughezi rugându-i să uh, creeze o susținere care să uh, ridice blocajul de la Consiliu, pentru că se știe că acolo Portugalia blochează procedura. Astfel vom, vom reuși nu doar să combatem criza, ci și să simplificăm traiul întreprinderilor și să le reducem costurile. Doamna Regner, două minute. Dankeschön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul de a înlesni și de a elimina povara, povara administrativă pentru microentități, firește că trebuie să fie sprijinită. În contabilitatea pe care o țin, microentitățile nu pot fi puse pe același plan cu marile întreprinderi. Obiectivul care este anunțat și în propunerea de comisie și în raportul Lene poate să fie atins și trebuie să ne gândim la uh, ceea ce se înțelege prin microentitate, așa cum au spus de altfel și alți colegi. Microentitățile de multe ori nu sunt niște entități atât de mici. Până la urmă, în Austria, nu ne referim, spre exemplu, numai la microentități, să spunem, sau la firme de contabilitate, ci de multe ori e vorba și de SRL-uri. Spre exemplu, aceste societăți există și 90% dintre ele au mai puțin de 10 angajați. Asta ca să vă dați seama ca ordin de mărime. De asemenea, aceste microentități trebuie să fie să, obligate să respecte anumite uh, principii pe care de să respecte și marile întreprinderi. Deci, sigur că aici nu se pune problema eliminării acestui gen de obligații. Cât privește apoi, să spunem, eliminarea din această directivă, acest tip de, de, de uh, companii, de întreprinderi, cred că trebuie să ne supunem tuturor obligațiilor pe care le privește însă directiva a șaptea în aceste situații predsedajúci vážený pán komisár kolegyne kolegovia prebiehajúca hospodárska kríza criza economică a arătat foarte clar că Uniunea Europeană nu ține ritmul cu alte părți ale lumii care ne-au depășit în creștere, de exemplu Asia. Structura acestor obligații este prea împovărătoare pentru companiile din Uniunea Europeană. În China, în Indonezia, nu se pierde vremea cu completarea de formulare. Ori la noi, cum stau lucrurile? Trebuie să furnizezi activitatea activită- să furnizez informații despre activitatea desfășurată către patru oficii diferite în țara din care provin. Și dacă cumva ai uitat să menționezi ceva, tragi consecințele. Poți chiar să fii, poate să ți se suspende chiar dreptul de a desfășura activitatea. Aceste patru oficii practic nu fac altceva decât să sâcâie lumea și să le facă oamenii să-și piardă vremea. Eu cred că o singură autoritate ar fi suficientă pentru a colecta toate informațiile necesare. Și atunci ce avem de făcut? Să suspendăm normele și să le înlocuim cu altele mai rezonabile? Sau să lăsăm pe oameni să se arunce pe, pe geamul primăriilor. Poate că asta e cea mai bună soluție, ca în 1680. Mulțumesc, domnul Caras, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu sunt uh, unul dintre cei care au contribuit la pregătirea uh, Uh, terenului pentru uh, Small Business Act. Cred că ne dorim cu toții să punem pe, pe, prim, pe să punem în prim plan IMM-urile. Doamnelor și domnilor, ce am auzit astăzi acum sună foarte atrăgător. Și dacă este așa, cum se face că nu toată lumea aplaudă aceste măsuri? cum se face că sunt atât de multe exemple și contraexemple împotriva acestei simplificări? De ce nu e toată lumea laudativă? Sunt motive. Este oare un motiv că această, această propunere este incompatibilă cu Basel II? Pentru că am fost, pe de altă parte, pentru proceduri de contabilitate transfrontaliere. Și se pare că acum dorim să scăpăm de ele și că dorim soluții europene și o simplificare europeană și nu mai dorim soluții naționale. Se pare că se dorește o scutire de la obligațiile anuale de a prezenta situațiile anuale uh, dar, de fapt, nu va fi o simplificare pentru că în anumite state membre se vor solicita aceleași date și deci ele vor fi necesare oricum. Însă acordarea de credite va fi mai dificilă, iar standardele legate de calitatea companiilor vor trebui să fie respectate și de firmele mici. Dacă o societate dorește să crească, va trebui să respecte anumite prevederi care poate că nu-i vor fi la dispoziție dacă este vorba de o microentitate, iar libertatea statelor uh, membre ar slăbi piața internă. Eu sunt pentru revizuirea directivei cadru 4 și directivei cadru 7, pentru că astfel s-ar duce la simplificare și armonizare. Mulțumesc, doamna Tyson, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dragi colegi, în mod evident trebuie să încercăm să reducem povara administrativă și trebuie să avem o contribuție noi ca Europa. Așa acest lucru trebuie să le facem în mod deosebit pentru IMM-uri care reprezintă veriga slabă și asta nu înseamnă că trebuie acum să ne apucăm să uh, aruncăm și copilul toată capa din copaie, pentru că dacă noi sprijinim propunerea comisiei în acest moment, uh, vom uh, ajunge să avem diferențe de principii contabile care se aplică, așa cum se întâmplă, spre exemplu, cu prezentarea de controlore diferite. Deci acest lucru ar reprezenta, de fapt, un obstacol în calea dezvoltării companiilor și în calea cooperării transnaționale. Tocmai ce am auzit această temere exprimată de alți colegi, deci această simplificare ar fi, de fapt, înlocuită cu alte poveri administrative, spre exemplu, obligativitatea de informare din partea fiscului în legătură cu anumite bănci sau din partea sindicatelor. Toată lumea cere transparență și să nu uităm că și companiile însele, firmele au nevoie să cunoască aceste probleme și anume în ce mod se prezintă principiile contabile, ce trebuie făcut pentru respectarea lor, cum se prezintă deci conturile anuale. Așadar, aceste IMM-uri în multe țări și chiar și în Europa au o temere cu care eu sunt de acord că povara administrativă va fi de fapt mai mare și deci deși uh, respectăm intențiile bune ale uh, comisiei și intențiile bune ale propunerii și am tot respectul și pentru colegul Lene și pentru toată comisia jurii, nu pot să sprijin acest raport. Practic, în raport am avut o contribuție, am făcut o evaluare în sensul că uh, e nevoie de o evaluare elementară ex ante în baza a ceea ce deja a fost enunțat. E vorba de o revizuire a cei de-a patra directive în legătură cu conturile anuale și așadar toate aceste chestiuni după părerea mea, nu ar mai duce la efortul suplimentare. Mulțumesc. Timp de două minute, domnul Ramnă. Okay. Ich habe den Namen nicht <laughs> verstanden, Entschuldigung. Äh, S-au prezentat toate argumentele și pro și contra acestei directive deja. Nu cred că e cineva împotriva încercării de a reduce povara administrativă de pe umeri întreprinderilor, însă am impresia că treaba a fost cumva pe jumătate făcută și ea nu mai trebuie decât terminată. Știm cu toții că avem nevoie de norme contabile. Indiferent de cât de mici sunt întreprinderile respective, acestea sunt documente importante și ele trebuie să existe pentru a putea fi prezentate și pentru a se ține evidența situației financiare. Însă, conform Basel II, vor trebui să existe poate noi documente conform unor noi reguli în viitor. Acum însă suntem în fața situației de a vedea care sunt normele optime ar trebui să se poată ca într-o zonă, într-un spațiu competitiv cum este Uniunea Europeană, să existe norme clare. Și asta nu numai pentru întreprinderile foarte mici sau mici, dar și pentru întreprinderile mari. Eu sunt uh, avocat uh, și sunt specializat în dreptul comercial și știu cât este de greu uneori să uh, obții documentele necesare și chiar să evaluezi valabilitatea acestora în momentul în care în sfârșit le-ai obținut. Pentru asta e nevoie de asistența unui număr mare de oameni și mm, e greu de obținut și este un proces costisitor. Dacă asta este situația pentru companiile mari, ce să mai vorbim de microentități? Vorbim despre revizuirea directivelor a patra și a șaptea. Cred că trebuie să ne facem treaba așa cum se cuvine și să creăm norme care într-adevăr să își aibă rostul. Domnul Carenț, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dacă unul dintre noi ar crea o nouă întreprindere, ar fi la început o microentitate. Uniunea Europeană are nevoie de micro-întreprinderi. Suntem în criză, șomajul este mare și pentru a rezolva problema șomajului avem nevoie de întreprinderi cât mai multe, micro-întreprinderi cât, mai, cât de multe se pot crea. Și sigur că orice întreprindere nou creată este la început o micro-întreprindere și trebuie să facem tot ce putem ca să înlesnim crearea de micro-întreprinderi și avem șansa să o facem. Propunerea Comisiei de a introduce o scutire pentru micro-întreprinderi, scutire de a prezenta conturile anuale, ar rezolva această problemă și cred că sunt trei motive ca să facem acest lucru. În primul rând, după cum am spus, în practică aproape toate întreprinderile noi sunt la început microentități. Astfel, această decizie ar simplifica procesul, mai ales acum când avem atâta nevoie de ele. În al doilea rând, costurile de a crea cost, conturi anuale nu pot fi comparate cu niciun fel de câștig, nici pentru întreprinderi, nici pentru stat. Dacă întreprinderile au nevoie de un credit de la bancă, banca va avea nevoie de conturile de situația reală a micro-întreprinderii și nu de ceva pregătit cu un an înainte. În al treilea rând, acesta este un mod concret de a implementa obiectivul Comisiei de a reduce cu 25% povara administrativă pentru întreprinderi. De aceea fac apel la dumneavoastră, haideți să nu mai discutăm despre susținerea pentru întreprinderi. Haideți să începem să acționăm. Vă mulțumesc! Doamna Comi, un minut. Vederile picole. Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile, deși au o importanță din ce în ce mai mare în cadrul economic european, nu dispun încă de stimulentele corespunzătoare. Comisia Europeană a pus la punct și a aplicat o serie de măsuri care s-au încheiat în mod foarte concret, care au vizat în mod concret să sprijine aceste întreprinderi. Uh, think Small First este un principiu nu numai necesar, ci și oportun, și anume că trebuie să ne ocupăm de aspectele micro înainte de a putea să promovăm un mediu corespunzător în mediul între, întreprinderilor. Reducerea costurilor administrative, simplificarea procedurilor, îmbunătățirea accesului la piață și astfel creșterea competitivității. Iată o serie de instrumente indispensabile care vor permite să ieșim din criză. Am o uh, evaluare pozitivă în legătură cu propunerea domnului Lene de a scuti microentitățile de de poverile contabile, astfel încât să se ajungă la o reducere a birocrației administrative. De asemenea, sunt de acord, fie și la un nivel limitat, să acordăm libertatea statelor membre în legătură cu modalitățile de aplicare ale acestei directive. Având în vedere că în European nu există încă o armonizare completă în sectorul juridic, este nevoie să ne folosim de anumite excepții și să ne uh, folosim de pas și intermediar. Mă gândesc la țara mea, care este atât de cunoscută pentru excesul de birocrație, astfel încât consider că este oportună o primă simplificare a procedurilor contabile așa cum de altfel s-a și întâmplat în anumite regiuni prin intermediul procedurilor online, care nu necesită nici consiliere tehnică și cu atât mai puțin costuri suplimentare și cred că acesta ar putea să fie o primă soluție din punct de vedere. Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye și am șase vorbitori care s-au înscris pe listă și voi începe cu domnul Holmeier timp de un minut. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt destul de surprinsă de tonul acestei dezbateri și de spusele unora dintre colegi. Unii au susținut simplificarea pentru IMM-uri, dar este un prim pas. Vorbim despre micro-întreprindere astăzi. Și am impresia că sunt și oameni care se opun acestei simplificări. Eu însă am vorbit cu foarte multe persoane din micro-întreprinderi și acestea așteaptă cu mult interes să obțină credite de la bănci sau și nu, problema lor nu este aceasta a a ă, acestui tip de date, de norme contabile. Oricum ele furnizează și oricum ele țin aceste evidențe. Așadar, transparența oricum va fi menținută, și aceste micro-întreprinderi nu au pondere importantă în comerțul european pe piața unică, așa că haideți să mergem înainte cu raportul acesta și mulțumesc colegului Lene pentru că l-a întocmit. Mulțumesc, domnul Gozes. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Împărtășesc multe dintre argumentele prezentate de Marian Tyson, de Otmar Karas sau de doamna Castex. Însă îmi pun și o întrebare. Trebuie oare după compromisul care s-a găsit și care lasă să rămână valabile opțiunile naționale, trebuie oare să blocăm această directivă care reprezenta un semnal pozitiv pentru microentități, un semnal de simplificare? Dacă îmi permiteți, domnule președinte, am să vă fac o propunere. Am să vă spun că, în primul rând, ar trebui ca aici să susținem proiectul lui Klaus Lene și chiar dumneavoastră să țineți cont de ce s-a spus în legătură cu modificările celorlalte directive, în așa fel încât foarte repede să se ajungă la armonizarea standardelor contabile pentru micile întreprinderi prin crearea unui regim european în acest domeniu. Domnul Kelly, un minut. Uh, Domnule președinte, și eu, asemeni multora dintre colegii mei m-am trezit dimineața la patru dimineața ca să pot să ajung aici. Dar mă bucur că am așteptat până la acest moment discuția, pentru că aceste ultime două subiecte au fost, așa cum au fost discutate, mi-au dat mari speranțe. Economisirea 6,3 miliarde numai printr-un simplu gest reprezintă un aspect foarte important. Pe de parte putem spune că că demonstrează ceea ce mulți critici au spus, și anume că Uniunea Europeană este exagerat de birocratică. Dar, de bine de rău, avem integritatea de a ne asuma acest lucru și a lua măsuri ca să reparăm situația, spre deosebire de bănci care până acum nu au arătat că au remușcări în niciun fel și nu-și asumă vina pentru ceea ce au făcut. Pe de altă parte, se vede treaba că mai există încă multă birocratie, trebuie să cam scoatem farfa ca să tăiem de ea pentru a ajunge la acea țintă de 25% și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc un minut, Papa Mulțumesc, domnule președinte. Traversăm o perioadă de criză economică. Așadar, scutirea față de aceste obligații contabile pentru micro-întreprinderi ar putea reprezenta o măsură de sprijin pozitiv pentru aceste aceste microentități. Din acest punct de vedere sunt de acord cu raportorul. Firește că se reduc costurile pentru întreprinderi și deci se menține nivelul de ocupare foarte de muncă pe termen lung. Aceasta însă este temerea pe care au exprimat-o unii dintre colegi. Trebuie să avem foarte mare grijă la instrumentele și resursele pe care le vom folosi pentru a oferi un sprijin major acestor întreprinderi și din acest punct de vedere aș dori să vă atrag atenția că trebuie să luăm măsuri astfel încât să nu existe posibilitatea ca aceste întreprinderi să uh, ajungă să eludeze anumite obligații care revin firește că propunerea Comisiei este importantă, însă trebuie să avem grijă la uh, prevederile care vor apărea pe viitor. Însă trebuie să avem grijă ca acest lucru să nu încalce condiții de transparență care sunt esențiale. Și acum, timp de două minute. Pirmininkė, eh, gerbiamas comisare, gerbiami colegos, ești Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Fără discuție, e părerea mea astăzi că micro-întreprinderile trebuie susținute pe toate căile posibile și una dintre căile cele mai fericite este tocmai reducerea taxelor și facilitarea exercitării anumitor obligații. În momentul în care vrei să obții un credit de la bancă, în prezent trebuie să prezinți băncii o serie de informații, asta este firesc, dar și informații suplimentare, ceea ce reprezintă, din punctul meu de vedere, o povară în plus. Or, cred că scutirea micro-întreprinderilor de uh, obligația de a uh, întocmi conturile anuale, bilanțul fiscal, reprezintă totuși un lucru bun și va uh, ușura viața acestor micro-întreprinderi. Mulțumesc, doamna Tain, un minut. Doamna Tain nu este în sală. Da, Atunci, în numele Comisiei, domnul comisar Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Malgré l'heure tardive, nous sommes euh, sur un sujet. Deși euh, ne aflăm la o oră târzie, Subiectul, așa cum s-a mai spus aici, este extrem de important. Am auzit și am ascultat pe toată lumea și cred că niciunul dintre dumneavoastră nu a spus că nu este necesar să uh, reducem poverile și complexitatea administrativă care apasă micro-întreprinderile. Vreau să vă amintesc că textul despre care vorbim ar putea să viseze aproape 5 milioane de întreprinderi în Europa. După ce v-am ascultat, am constatat că există diferende de opinii, dezacorduri între dumneavoastră, fie în legătură cu calendarul, cum a spus doamna Castex, și sau în legătură cu modalitățile. Aș vrea să vă spun că eu am convingerea, pe care am mai exprimat-o în fața Parlamentului atunci când ați binevoit să um, mă audiați, că cetățenii, consumatorii și, după cum am mai spus, IMM-urile trebuie să-și reînsușească piața comună economică, marea piață. De aceea, cu foarte multă hotărâre, putem să mai ameliorăm acest text prin dialogul pe care îl vom desfășura și cu Consiliul. Și după cum a spus președintele Lene, cred că avem nevoie de acest semnal operativ. Am uh, fost foarte impresionat de complimentul destul de rar al uh, lui Earl of Dartmouth. Sper că acum că va trebui să cooperăm, să vă arăt că așa cum ați spus în acest compliment, Comisia face de multe ori lucruri rezonabile, utile și concrete și sper că voi putea să vă conving mai clar și mai des în legătură cu aceste eforturi ale Comisiei Europene. Poate că sunt utopic, dar eu vreau să vă conving că ceea ce face Comisia este util și că este sprijinită și unor chiar acționează la cererea Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, cred că această propunere concretă, progresivă, rezonabilă oferă o simplificare fundamentală a poverilor care apasă IMM-urile. Această propunere nu va aboli uh, si ținerea de situații și nu va împiedica pe nimeni să respecte dispozițiile din directivă dacă dorește acest lucru ca să răspund preocupărilor exprimate de domnul Stex. Această propunere va oferi posibilitatea de a adapta regulile de planificare financiară la nivel național și regional. Regulile contabile pentru întreprinderile foarte mici sunt mai bune când sunt adoptate la nivelul la care își desfășoară activitatea aceste întreprinderi și anume la nivel local. Cred că și calendarul este foarte important. Această propunere poate să fie pusă în aplicare repede și nu trebuie să ratăm această șansă de a ajuta întreprinderile mici. Doamnă Castex, v-am auzit atunci când ați menționat celălalt orizont, termenul viitor al revizuirii globale a directivelor contabile. Termenul pentru care lucrăm, dumneavoastră v-ați referit la 2010, sfârșitul lui 2010, probabil că va fi în realitate începutul lui 2011 și în orice caz este un termen pe care nu dorim să-l neglijăm. Am auzit recomandarea puternică, dar și foarte clară a domnului Gozes. Vom folosi acest instrumentar al directivelor contabile Însă trebuie să credeți că nu există niciun fel de uh, incompatibilitate pentru a realiza progresul din această directivă privind micro-întreprinderilor. Sigur, cu sprijinul dumneavoastră se poate după aceea să se meargă mai departe și să se îndeplinească alte proiecte cu ocazia revizuirii globale a directivelor contabile. Nu trebuie să mai așteptăm, v-am mai spus că această revizuire globală va dura. Uh, și doamnelor și domnilor, cred sincer că în situația în care ne găsim am notat uh, niște intervenții foarte precise ale multora dintre dumneavoastră, domnul De Jong, domnul Carins, doamnă, domnul Feio, domnul, doamna Swinburne, au menționat ca și mulți alții situația de criză în care ne găsim și dificultățile economiei. Calculele făcute de noi arată că dacă vom reuși să relansăm piața internă, așa cum uh, și-a luat angajamentul președintele Barroso, uh, vom reuși și acest subiect este esențial în mandatul meu. Trebuie să facem piața internă extrem de eficientă și mult mai fluidă. Putem să găsim la noi acasă, în Europa, între 0,5% și 1,5% creștere suplimentară. De ce să căutăm creșterea în afară, în concurența mondială? Haideți să găsim această creștere mai întâi la noi acasă. Eu cred, așa cum demonstrează și raportul domnului Lene, că mare parte din această creștere va, poate fi oferită din cele 5 milioane de întreprinderi foarte mici din Europa. Dacă noi eh, vom face un efort ca să înlesnim munca. Aceasta este eh, reflexia ce stă la baza acestei propuneri și i-am ascultat pe domnul Caras, pe doamna Raner, care menționau cerințele minime sau standardele minime. Raportul domnului Lene nu închide ușa acestor cerințe minime. Pentru asta avem nevoie de timp, trebuie să vedem ce putem face și cu Consiliul în acest sens. Însă vă rog să Uh, înțelegeți acest raport așa cum este, un progres concret, o etapă, un instrument care va fi foarte benefic pentru cele 5 milioane de întreprinderi europene și care are un potențial de a crea milioane de locuri de muncă foarte util în criza actuală. Vreau să-i mulțumesc, deci, domnului Lene și să-l asigur că după votul Parlamentului care sperăm să fie favorabil, voi uh, colabora foarte rapid cu Consiliul pentru a ajunge la acest progres concret și practic pentru IMM-urile de pe piața mare europeană. Domnul Lene herr präsident! ich darf mich bei allen kolleginnen und kollegen und beim herrn kommissar domnule președinte dragi colegi dați mi voie să mulțumesc foarte călduros pentru această dezbatere. șase observații am de făcut. în primul rând studiul de impact. comisia a făcut un studiu de impact foarte complet în legătură cu această propunere și a fost prezentat în fața comisiei juri care, după raportul Sterks din partea Econ, a întrebat uh, în ce mod să se mai facă acest studiu de impact suplimentar, nu ne-a răspuns nimeni. Însă, e adevărat că în compromis se prevăd niște reguli minime, nu e vorba de o eliminare a tuturor regulilor, ci se încearcă o simplificare a lucrurilor, cu accenturi pus pe ceea ce este cu adevărat important pentru o companie. Asta în al doilea rând. În al treilea rând, dacă, să spunem, ai nevoie, să spunem, de un credit de la bancă, cine îți face dosarul de credit? Cine știe Poate că micro întreprinderile nici măcar n-au nevoie de acest gen de uh, credite, pentru că nu trebuie să plătească deloc facturi contabililor, nu plătesc niciun fel de consiliere de acest gen. Și vorbeam de bilanțul obișnuit, uh, nu? Asta ar mai fi o altă observație. O a cincea observație dacă ne apucăm să revizuim directiva a patra și a șaptea, vă dați seama că este o muncă decisiv. Acolo se vorbește inclusiv de fuziuni și mi-aș permite să sugerez să nu luăm acum această hotărâre. Deci haideți să așteptăm ca aceste directive să fie uh, ce facem? Dacă așteptăm ca aceste directive să fie revizuite, o să dea faliment toate aceste micro-întreprinderi și înseamnă că um, interesele lor nu vor fi ascultate. De aceea eu zic să luăm o hotărâre și să uh, nu uh, îngrămădim tot felul de măsuri într-un pachet despre care nici măcar nu știm dacă va da rezultate. Asocia- au fost menționate asociațiile oamenilor de afaceri și s-a spus că, mă rog, uh, mai sunt câte unii care se opun, nu știu cine se opune, majoritatea sunt um, pentru și ar trebui să acest lucru foarte clar. Mulțumesc, domnule raportor, și cu asta am încheiat dezbaterea. La prânz, miercuri, va avea loc votul. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea unui raport pentru politica de concurență pe 2008, raport al doamnei Sofie Intveld. Am plăcere